propunerile se consideră aprobate. acestea vor fi publicate împreună cu actele adoptate de mâine miercuri douăzeci și cinci octombrie. două mii șaptesprezece trecem acum la uh, raportul stas descărcarea de gestiune două mii cincisprezece bugetul general al ue consiliul și consiliul european și dau cuvântul în deschidere raportorului domnului staes.